Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Vă invit să începem reuniunea de astăzi. Iniziamo i lavori di questa sessione. Vom începe lucrările ședinței noastre de astăzi. Pe ordinea de zi avem uh, puncte extrem de dificil de tratat în deosebi uh, petiția cu privire la uh, producerea de dioxid de carbon. Uh, va fi alături de noi și Antonio Tajani. Apoi un punct legat de comerțul cu produse derivate din focă, o petiție privind um, un depozit de deșeuri uh, dintr-o comună franceză, o altă petiție cu privire la ipotecile din Spania și reglementarea acestora, apoi uh, poluarea în uh, șantierele navale din Malta, probleme legate de centralele nucleare, iar mâine vom avea un seminar cu privire la exploatarea gazelor de șist. Dacă nu aveți uh, obiecții cu privire la această ordine de zi, o considerăm adoptată. Uh, totuși, uh, aș vrea să vă anunț o modificare la punctul 7, care va fi discutat în luna noiembrie la solicitarea petiționarului iar punctul 9 va fi discutat înainte de punctul 8. Petiționarii de la 4, 5, 14, 15, 19 vor fi prezenți la reuniunea de astăzi și de mâine. ca la fiecare ședință v-am distribuit uh, și documentul președinției, care, de altfel, uh, a fost uh, trimis prin mail săptămâna trecută. Nu au existat comentarii din partea colegilor, deci considerăm că acest punct este adoptat. Uh, I see... Vreți să interveniți? There is a proposal to reopen one of the petitions am văzut uh, că există o propunere de redeschidere a petiției. Uh, Acum două săptămâni uh, am decis să, să închidem această petiție. Am înțeles că dacă închidem petiția, singurul motiv pentru a o redeschide este dacă avem date noi în chestiunea respectivă. Înțeleg că Singura dată este acuzarea împotriva a doi membri ai noștri în acest caz. Dacă așa stau lucrurile, obiectez, pentru că nu putem uh, permite o astfel de situație. Dacă acuzarea este singura, singurul motiv de a redeschide petiția, nu trebuie să o facem, uh, pentru că trebuie să mm, uh, dăm curs justiției și să ne opunem acestei practici. Gracias, presidenta. Bueno, quizá a lo mejor tenía que intervenir una vez que... Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu uh, aș vrea să intervin uh, pe scurt pentru o scurtă clarificare. Trebuie să vă spun că această propunere de a redeschide un uh, dosar închis mă uimește puțin. Eu credeam că petiția a fost închisă definitiv. Așa cum spunea și colegul, nu există nici cel mai mic argument pentru redeschiderea acestor cazuri. Este vorba de argumente de mm, nejustificate din partea petiționarului. În ceea ce privește doamna Uison, aș vrea să spun următorul lucru. Cred că ar fi trebuit să respingem uh, o petiție care care nu era justificată, așa cum spunea și colegul meu, pentru că nu exista uh, neutralitate. Acesta a fost uh, argumentul. Pentru că noi uh, avem o fotografie cu dumnealui într-un parc și, pun, și atinge mâna altcuiva. Eu nu m-aș gândi să spun că aici există o fotografie amicală între domnul Ayuso și domnul Kisling. Que hay algo más allá que una falta de neutralidad o, desde luego, que haya amiguismo. Și nu m-aș gândi la altceva mai mult decât prietenie, deci nu putem vorbi despre lipsă de neutralitate. Și uh, acest simplu fapt uh, ar uh, justifica să refuzăm redeschiderea cazului. Mi se pare incredibil să spun punem uh, că este un, că nu sunt obiectiv uh, pentru că am avut legături uh, cu uh, alte mm, organizații. Nu știu dacă petiționarul a fost în PAC, în adunarea parlamentară din Caraibe, dar uh,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 fi, uh, niciun alt expert uh, în uh, balene nu a putut să dea o opinie pentru că nu au venit la reuniune. Oricum ar fi, nu au existat alți experți prezenți. Cred că totul este foarte clar, toate argumentele au fost prezentate și există chiar și o hotărâre a instanțelor uh, care Uh, preciză punctele pe care le-am folosit și noi în decizia noastră. Deci nu cred că există motive de redeschidere. Sugerez uh, să discutăm această chestiune în reuniunea coordonatorilor. Este jenant uh, să intrăm în conflicte politice și să exprimăm punctele de vedere aici. Cred că putem discuta mai târziu. Poate că dacă vreți să aveți o practică nouă și uh, doi membri să discute, poate discutăm, dar cred că mai bine este să discutăm în reuniunea coordonatorilor și nu aici. Ayuso? Mulțumesc, doamnă președinte. Nu voi adăuga nimic la ceea ce a spus uh, colegul meu. Eu am fost prezentă când uh, la reuniunea respectivă și s-a făcut o fotografie de grup. Dacă argumentul acestui domn se limitează la comentarii insidioase pentru a dovedi că are dreptate, ei bine, nu are dreptate dacă încearcă să se prevaleze de astfel de argumente. Și nu există nicio uh, opinie potrivit căreia balenele ucigașe trebuie să revină în uh, ocean. Costă 2 milioane de euro returnarea acestora. Ciclul de viață al balenelor ucigașe este foarte complicat. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Nu sunt de acord uh, că trebuie să discutăm în reuniunea coordonatorilor trebuie să hotărâm aici, pentru că dacă trimitem chestiunea la reuniunea coordonatorilor, va dura mai multe reuniuni pentru a finaliza acest caz. Însă, petiția a fost închisă definitiv în comisie și uh, eu uh, cred că acest caz, această petiție trebuie să fie închisă. Și există o altă chestiune mai serioasă. Aș vrea să știu din partea secretariatului Comisiei de ce a fost luată decizia de a redeschide cazul uh, în condițiile în care au fost făcute astfel de comentarii dubioase. Acum, uh, dacă unui petiționar nu-i place decizia luată aici, poate să revină ulterior uh, și atunci de ce ar trebui să redeschidem astfel de cazuri? În concluzie, doamnă președinte, uh, Comisia este suverană în luarea deciziilor. Comisia noastră a luat această decizie la momentul respectiv și a, asta a fost uh, situația, a fost finalizată. Cred că secretariatul a făcut următorul lucru. A primit uh, o petiție, dar nu secretariatul hotărăște redeschiderea, ci sugerează o posibilă procedură, nu uh, în reuniunea coordonatorilor, ci ca punct pe ordinea de zi. Noi ne-am exprimat punctul de vedere și am spus că uh, nu are rost să redeschidem petiția. Există o altă chestiune pe care trebuie să o luăm în considerare, doamnă președinte. Dacă secretariatul uh, are uh, prerogativele juridice de a respinge o petiție, cum este în uh, cazul de față, pentru că nu se, nu se prezintă informații noi, nu se prezintă date noi într-un caz pe care l-am discutat deja în detalii. Este vorba, practic, de acuzații injurioase la adresa colegilor din Parlament. Uh, faptul că unii au ocupat niște posturi uh, în trecut uh, nu este neapărat o justificare. Sigur, eu nu sunt din același grup politic ca și colegii mei. Însă nu putem uh, să ne folosim de astfel de argumente, cum că o anumită persoană a fost uh, consilier acum 15 ani uh, sau chiar și acum. Asta nu mai contează, pentru că noi am analizat în detaliu această chestiune și cred că secretariatul ar fi trebuit să răspundă și să spună că nu are rost să procedăm așa din cauza lipsei argumentelor nu avea rost să redeschidem petiția, pentru că comisia trebuie să hotărască și cred că trebuie să hotărâm acum și ar trebui să hotărâm să nu redeschidem o petiție pe care am dezbătut-o în detaliu și cred că există o majoritate clară în rândul celor prezenți astăzi, o majoritate clară care spune că petiția a fost rezolvată și trebuie să fie închisă și putem să dăm un răspuns petiționarului, cum că comisia a, studiat în mod corespunzător argumentele avansate, iar argumentele sunt complet inadecvate și comisia consideră că petiția trebuie să fie închisă. Sigur, se poate vota împotrivă, oricum. Mulțumesc, domnul Martinez Martinez. Doamna Auken? Da, tot ce spun eu este că singurele argumente pe care le avem acum uh, în discuție nu, nu mă refer aici uh, de implicarea anumitor oameni și nu vreau să insult pe, pe nimeni, însă e vorba de specialiști din partea noastră. Am uitat care este termenul pentru acest demers, însă Știu că dacă aceste balene sunt, atât, sunt la o vârstă fragedă, este absolut normal ca ele să fie apoi uh, returnate în mediul lor natural. Nu numai spaniolii au avut această părere și acum decidem că dacă o țară, dacă experții dintr-o anumită țară au o părere, aceea trebuie să fie regula? sunt împotriva acestui mod de lucru și am senzația că distrugeți munca comisiei noastre, pentru că experții despre care vorbiți nu sunt singurii experți din lume și am avut și experți externi, experți imparțiali din afara Spaniei, pe care trebuie să-i luăm în seamă. Mulțumesc, uh, doamnă Auken, pe doamna președinte. Poziția comisiei mi se pare clară. Aș fi vrut să revin puțin asupra afirmațiilor făcute de domnul Martinez, idei care de altfel s-au regăsit și în uh, intervențiile celorlaltor membri. Am respectat procedura tradițională, am uh, constatat că am primit documente noi, ca urmare, secretariatul a propus redeschiderea acestui dosar, iar uh, membrii uh, grupului de lucru au avut timp să examineze aceste noi propuneri și să ia o decizie. Iar acum vom, vom trece la vot. Cred că toată lumea s-a exprimat în favoarea uh, în, împotriva redeschiderii dosarului, cu excepția doamnei Auken, în măsura în care până la urmă nu există noi informații, uh, Iar acuzația conform cărea doamna Iuso ar fi în contact cu uh, mișcarea respectivă, nu este un motiv pentru redeschiderea acestui dosar. Ca urmare, nu suntem uh, în măsură să redeschidem acest dosar. Acum, consider că comunicările președinției sunt aprobate. Ați primit o listă a punctelor care pot fi puse în discuție. Cred că aici uh, mai avem o propunere elaborată de secretariat și avem acum nevoie de uh, avizul membrilor comisiei. Uh, Până miercuri, ora 18, miercuri 10 octombrie, ora 18, vă puteți uh, comunica avizul, iar în absența unor comentarii din partea dumneavoastră, propunerea va fi considerată aprobată. Acum, doresc de asemenea să vă informez că un membru al secretariatului ne va părăsi în curând uh, pentru a se alătura Comisiei europene, Caroline Lefleur, care a lucrat cu noi uh, timp de aproape trei ani. Acum însă um, își va schimba locul de muncă și uh, cred că vorbesc în numele tuturor membrilor uh, când îi mulțumesc pentru tot sprijinul pe care ni l-a acordat în această activitate și uh, îi urăm mult succes în, uh, um, la următorul loc de muncă. Și un ultim punct, la ora 17, așa cum știți, Comisia își va întrerupe lucrările publice și va uh, avea loc o reuniune a coordonatorilor. În dosarul transmis membrilor Comisiei noastre găsiți și agenda acestei reuniuni a coordonatorilor. Primul punct de pe ordinea de zi din reuniunea coordonatorilor se referă la o prezentare a procedurii privind portalul informatic al Comisiei, uh, propunere care cred că va fi interesantă din punctul de vedere al multor uh, colegi. Iată, și ceilalți uh, membri care nu sunt coordonatori sunt bineveniți să asiste la această prezentare dacă doresc. Și acum trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, prima petiție. Uh Petiția 1044 din 2011, adresată de uh, Joanna Swaby, cetățen, de cetățenie britanică, în numele societății Humane Society International. Petiția este însoțită de 22 de semnături și este vorba despre o cerere a guvernului canadian privind Consiliul de Mediere OMC în contextul punerii, de aplicare a, punerii în aplicare a regulamentului 1007 din 2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind comerțul cu produse derivate din focă. Înțeleg sau se pare că această legislație nu a fost uh, aplicată în mod corect. Doamna Swabi se află printre noi și ne va vorbi timp de câteva minute. Mulțumesc! în numele Human Society International și în numele a peste 22.000 de persoane care au uh, semnat această petiție, doresc să vă mulțumesc, doamne Amazonii, pentru ocazia de a mă adresa Comisiei dumneavoastră pentru a doua oară pe acest subiect. Cu privire la uh, petiția noastră uh, privind uh, comerțul cu produse derivate din focă. Cred că această intervenție a mea în fața dumneavoastră vine la momentul potrivit pentru că acum două săptămâni guvernele canadian și norvegian au anunțat că vor uh, continua în procesul de contestare pe care l-au depus. Continuă să susțină că această legislație nu respectă regulile OMC și că produsele și că comerțul cu produse derivate din focă trebuie să fie reluat. Uh, de când uh, Uniunea Europeană a adoptat această interzicere, um, situația a fost în declin. Anul trecut, uh, Rusia a um, interzis și ea comerțul cu astfel de produse, ceea ce a dus la închiderea unei alte piețe importante. Taiwan, de asemenea, a introdus o, interzicere, o interdicție în acest sens și Chiar și Elveția se pronunță în uh, uh, favoarea interzicerii produselor humane. Acest comerț este în declin, iar uh, uh guvernul canadian a aprobat uh, o subvenție de 3,6 milioane de dolari pentru a permite uh, acestui sector să continue să supraviețuiască. Nu trebuie însă să ne înșelăm aici. Acest sector nu este uh, mai bine reglementat sau mai bine gestionat decât în 2009, când s-a decis această interdicție. Am uh, continuat să adunăm uh, uh, probe despre uh, situația Um, focilor și a modului în care sunt ele um, tratate. Foarte multe au fost um, împușcate, au fost lăsate în agonie și lăsate să moară pur și simplu în apă. Cred că sunteți, cu mine că, sunteți de acord cu mine că situația este deosebit de gravă. Mii de foci au uh, reușit uh, să um, supraviețuiască datorită introducerii interdicției uh, de către Uniunea Europeană. Acest, um, aceste acte criminale au fost reduse în mod substanțial în urma introducerii acestei interdicții. Și totuși, guvernul canadian a, a continuat să conteste um, această um, legislație, susținând că ea nu este în conformitate cu reglementările OMC. Însă considerăm că acest demers nu respectă valorile cetățenilor europeni și procesul nostru democratic. Um, avocații Comisiei sperăm că vor um, pregăti o argumentare foarte puternică pentru a um, veni în, uh, pentru a, pentru a contrazice această contestație din partea uh, guvernului canadian. și sperăm că continuarea negocierilor acordului global economic și comercial cu Canada ar trebui să fie condiționată de retragerea de către guvernul canadian a acestei uh, contestații. Și Credem că este important ca Uniunea Europeană să își poată pune în aplicare capacitatea și libertatea de a decide ce produse pot fi, uh, comercial, pot fi comercializate în mod legal și care nu. reclamația făcută de petiția făcută de guvernul canadian, se susține că această petiție a fost făcută complet separat de procesul de negociere a acordului global. Însă, anul trecut, Parlamentul a adoptat o rezoluție privind relațiile comerciale Uniunea Europeană-Canada, care arată că această contestație vine, uh, să, vine ca un obstacol în calea unor relații comerciale normale cu Canada. Cu Canada. Uh, peste 100 de deputați au semnat o petiție adresată guvernului canadian, tocmai în acest domeniu. Cred că unii dintre deputați sunt chiar prezenți astăzi aici și totuși în plus față de uh, foci, de asemenea, reglementările legate de cetățenii români, de cetățenii bulgari, sunt și ele parte din acest uh, proces legislativ. Și cred că nu trebuie să uităm că aici nu avem de-a face numai cu interdicția comercializării produselor derivate din focă în Uniunea Europeană. Este vorba și despre credibilitatea Parlamentului European în ochii cetățenilor europeni. Dacă Parlamentul nu reușește să uh, vină să-și susțină propria legislație, uh, cetățenii își vor pierde încrederea în procesul legislativ european și atunci uh, mă întreb cum noi, cetățenii europeni, mai putem avea încredere în Parlamentul European dacă acesta nu are capacitatea de a-și uh, apăra respecta legislația pe care tocmai el a elaborat-o. și cum poate să accepte ca o țară parteneră din punct de vedere comercial să uh, ne socotească um, regulile și principiile noastre. Mulțumesc! Mulțumesc! Thank you, Chair. Domnul Martin, mulțumesc. Vreau să susțin uh, cele spuse de petiționară, mai ales viziunea mea este uh, foarte clară, m-am uh, opus întotdeauna acestui uh, comerț, mai ales că am asistat la scene oribile în care focile erau um, jupuite și apoi lăsate vii să agonizeze pe uh, banchize, pe gheață. Și cred că trebuie să um, ne reamintim că Parlamentul a făcut o declarație scrisă în acest sens Comisia noastră, de asemenea, s-a opus în mod clar uh, față de uh, comerțul cu produsele derivate din focă și totuși canadienii au uh, continuat cu apelul lor, au continuat uh, demersul de apel în fața OMC și cred că este vorba despre o legislație europeană importantă pe care trebuie să fim capabili să o susținem. iar Comisia Europeană a acționat numai la uh, impulsul deosebit de puternic al Parlamentului și cred că trebuie să arătăm foarte clar Comisiei că acest, um, această contestație care se află pe masa de lucru a OMC nu are nimic de a face cu uh, negocierea acordului global economic și comercial. Mulțumesc! Îmi cer scuze, spune doamna președinte, dar cred că avem o mică neînțelegere aici. Eu trebuie să uh, îi dau întâi cuvântul reprezentantului comisiei și voi începe cu domnul Colin Brown și apoi voi da cuvântul celorlalți uh, membri. Vă rog, domnule Brown. Thank you very much um, and good afternoon. Mulțumesc. Bună ziua. Mulțumesc încă o dată pentru că ne dați ocazia să venim aici din nou și să exprimăm poziția noastră cu privire la această petiție. Am patru observații scurte de făcut. Mai întâi, așa cum spunea doamna Swab, pot să confirm că, într-adevăr, Canada a relansat acest dosar în ultimele două săptămâni și uh, este un lucru uh, desemnalat. Bun, cele patru observații sunt următoarele. Vreau să confirm și să repet faptul că Comisia este gata să apere și să susțină cu fermitate această hotărâre, acest act legislativ. După cum știți, noi vrem să ne asigurăm că uh, se dă curs legislației adoptate. Aceasta este atitudinea noastră. Facem față oricăror provocări. În al doilea rând, vreau să confirm și să se ia notă că în acordul de liber schimb cu Canada nu există nimic care să submineze capacitatea Uniunii Europene de a susține acest act legislativ. În al treilea rând, noi, cei din Comisie, nu considerăm că e bine să încercăm să negociem o soluție la această dispută în contextul acordului, pentru că astfel Canada ar considera că dăm dovadă de slăbiciune. Știm, desigur, că legislația în materie de comerț cu foc, cu produse din foc, este foarte importantă, însă avem în paralel și uh, alte dispute și alte dosare care trebuie uh, soluționate la OMC. În al patrulea rând, vă amintesc, așa cum spunea și petiționarea, că nu doar Canada a declanșat un astfel de dosar uh, la OMC, ci și Norvegia. Așadar, trebuie să ne gândim bine cum să facem astfel încât să ne înțelegem și cu Norvegia și cu Canada. Nu știu cum am putea să le dezbinăm. Singurul mod în care putem să le distanțăm este să vedem uh, ce am uh, putea modifica. Dar Comisia nu dorește să modifice nimic în ce privește uh, legislația în materie de produse derivate din foc. Deci nu vom negocia nici cu Norvegia, nici cu Canada pornind de aici. În fine, Iau notă de apelul petiționarei către Parlament uh, în vederea sprijinirii acestui act legislativ și, așa cum spunea și domnul Martin mai devreme, rolul Parlamentului în promovarea acestui act legislativ este crucial. Acum avem acest act legislativ la nivel european Într-adevăr, Parlamentul este inițiatorul, dar este un act pe care și-l asumă și Comisia și Consiliul, iar Comisia are acum rolul de a îl pune în aplicare. Deci, vă asigur aici, în această comisie, că noi vom apăra cu toată fermitatea acest act legislativ în um, soluționarea disputei pe care, din păcate, Canada a cerut-o. Mulțumim, domnul Taylor! Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu interes uh, cele spuse de doamna Swipe și de colegul meu, domnul Martin, dar și uh, cele spuse de reprezentantul comisiei, de domnul Brown. Îmi dau seama că în Parlament uh, se poate spune că în continuare oamenii țin foarte mult la acest act legislativ. Din 93 ne tot luptăm uh, să îl adoptăm. În iulie 2008 am adoptat un prim set de măsuri. Atunci uh, Comisia a adoptat o propunere legislativă de a interzice comerțul cu produse derivate din focă în UE. În mai 2005, 500 de deputați din Parlamentul European au votat uh, pentru interdicția comerțului cu produse din focă. Și lista poate continua. Deci au fost foarte multe inițiative, însă am întâmpinat o rezistență puternică. Parlamentul poate constata că din răspunsul Comisiei la această petiție, practic nu putem uh, lega cele două lucruri. Nu putem să-i cerem Canadei să-și retragă solicitarea de la OMC. Eu uh, nu cred că această problemă va dispărea și dacă Comisia Europeană crede că vom obține o victorie, greșește, pentru că ar fi uh, greșit să le cerem canadienilor să se retragă. Nu știu, poate ar fi, ar fi bine să ne gândim la o altă poziție. În loc să le cerem canadienilor să își retragă plângerea de la OMC, poate am putea să nu ratificăm acordul de liber schimb până când nu se soluționează plângerea la OMC. Pentru că să nu uităm că vânătorii de foci și pescarii trebuie să își susțină afacerile. Ei au un comerț uh, la scară largă cu produse din focă și acordul de liber schimb va aduce avantaje pentru industria de pescuit a Canadei. 23 de milioane de euro este suma anuală vehiculată, în timp ce noi, în Uniunea Europeană, uh, se pare că vom pierde 6 milioane de euro pe an, industria noastră. E bine, eu cred că asta ne arată care e impactul acestui uh, acord de liber schimb numai în materie de pescuit. Dacă putem să punem presiune asupra canadienilor, spunând că nu vom ratifica acordul de liber schimb până când nu se soluționează disputa la OMC, cred că astfel am avea o șansă de a câștiga și astfel Parlamentul ar primi ceea ce dorește să obțină încă din 1993. Deci eu aș zice că această petiție să rămână deschisă ca să putem analiza și această alternativă și să găsim o soluție. Aștept uh, să văd uh, ce aveți de comentat, domnule Brown. Dacă doriți, pot să vă înaintez propunerea mea în scris. Mulțumim, domnul Martinez Martinez. Mulțumesc, doamnă președinte. Petiționarea a făcut o prezentare strălucită aici și a dat uh, dovadă de multă convingere. Prezentarea este bine întocmită și um, redă foarte clar uh, realitatea. De fiecare dată când vedem imaginile acelea filmate, uh, Sigur că suntem uh, îngroziți. O țară precum Canada să permită astfel de lucruri. Și uh, nu putem să nu ne amintim faptul că aceste lucruri pe care le-am văzut acolo încalcă multe dintre valorile pe care noi le susținem. Colegul meu, domnul Martin, a exprimat foarte bine care este poziția Parlamentului în această chestiune și cred că ar trebui să ținem seama de propunerea dumnealui pe cât putem. Domnule președinte, trebuie să ne asigurăm că o temă pe care noi ne-am asumat o poziție foarte fermă, deci o astfel de temă nu este lăsată la o parte, să nu ne prefacem uh, că ea nu mai există și nu mai contează. Da, știm că există efecte, inclusiv financiare, efecte și pe alte planuri și Tocmai din acest motiv, cred că ar trebui să ne implicăm. Noi, toți cei prezenți aici, astăzi, suntem conviși, mai ales după această prezentare, că această cauză merită atenția și sprijinul nostru. Trebuie să acordăm sprijinul nostru petiționare astfel încât să o ajutăm să câștige. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Acest uh, episod este unul regretabil. De ani de zile vorbim despre aceste lucruri. Chiar dacă n-ar fi uh, existat uh, interdicția cu produse derivate din foc, până la urmă comerțul cu aceste produse s-ar fi prăbușit oricum. Deci, practic, nu înțelegem care este miza vrem să interzicem ceva pentru care nu exista piață. Bun, am interzis acest comerț. Există o hotărâre a Parlamentului, o opinie a Comisiei și acum aflăm că și Comisia Europeană ne împărtășește poziția. Ce ne rămâne de făcut? Eu cred că ar trebui să păstrăm această petiție deschisă, să vedem ce urmează să se întâmple, însă părerea mea este puțin uh, diferită față de cea a colegilor. Până la urmă, eu cred că vom obține atât acordul de liber schimb, cât și interdicția comerțului cu produse din focă în Uniunea Europeană. Acesta ar trebui să fie scopul pentru toți dacă vorbim despre o strategie inteligentă uh, și abilă, ei bine, sigur că ea este în sarcina comisiei, dar nu cred că ar trebui să negociem prea dur de la început, să spunem că vom semna acordul doar dacă retrageți plângerea. Nu cred că aceasta este cea mai bună strategie, dar încă nici nu am uh, strategia câștigătoare. Deci să lăsăm deocamdată petiția deschisă și să monitorizăm această situație în Parlament. Comisia competentă e mai aproape de această problemă decât noi, cei de la petiții. Și aș dori să existe o informare rapidă dacă ceva nu merge bine la nivel comercial. Deci, în cazul în care se propune un fel de înțelegere, un fel de târguială, de negociere prin care uh, comerțul cu produse derivate din foc uh, ar risca să fie aprobat, e bine în acest caz să fim atenți și să intervenim. Dar susțin Comisia în negocieri. Petiționarea, doriți să răspundeți la aceste comentarii? Mulțumesc! Vreau să mulțumesc uh, deputaților care au intervenit pentru sprijinul lor Aș răspunde la cele, cele menționate de domnul Iar, dacă bine am înțeles. Vreți să spuneți că a existat un uh, moment în care comerțul cu produse derivate din foc uh, a fost interzis? Cel puțin o treime din uh, aceste produse nu se mai comercializau. Cu toate astea, să știți că piață exista pentru comerțul cu aceste produse și Canada a militat pentru consolidarea acestei piețe. Dar mă bucur că petiția rămâne deschisă. Președintea, cred că există deci o poziție majoritară în comisia noastră și aceea este de a păstra deschisă petiția mai ales având în vedere informațiile pe care le-am primit din partea Comisiei Europene. N-am auzit să obiecteze cineva la păstrarea acestei petiții deschise, așa că, poate, eventual, am putea să trimitem o scrisoare Comisiei Europene prin care să îi spunem că noi insistăm pe importanța acestui act legislativ, care este un act european, Vrem ca el să fie menținut și sugerăm să nu se semneze acordul de liber schimb până când nu se încheie procesul referitor la plângerea de la OMC. Bun, mulțumesc, mulțumim petiționare. Mergem la următorul punct. Punctul 5, petiția 359 per 2011 adresată de o cetățeană poloneză, Cristina Șeveșchic, însoțită de 870 de semnături. Petiția se referă la nerespectarea legislației comunitare în domeniul protecției mediului și uh, implicarea autorităților poloneze în construirea unei instalații de biocaz în Polonia a avut loc o anchetă, o investigație inițială a comisiei în ce privește această construcție și uh, comisia ne-a comunicat răspunsul său în 2012, a transmis o opinie către comisia noastră în care ne spune ne spune că nu există niciun fel de nerespectare a legislației comunitare, pentru că nu există un risc în ce privește mediul. Petiționarii nu sunt prezenți în sală, însă o să dau cuvântul Comisiei Europene pentru a ne informa. Vă rog. Um, mulțumesc. Recent, uh, Comisia a primit uh, decizia instanțelor poloneze care au hotărât să invalideze decizia unei autorități locale de a nu solicita o decizie de screening. Se pare că procesul din Polonia încă nu s-a finalizat și nu s-a luat uh, deoarece decizia instanțelor naționale uh, permite petiționarului să meargă mai departe cu procesul în baza dreptului național. Curt, instanțele naționale au identificat o neregulă procedurală în implementarea directivei privind evaluarea de impact asupra mediului. Din păcate, directiva nu precizează ce trebuie să se întâmple atunci când uh, se prezintă o astfel de situație. Curtea de Justiție a constatat că evaluarea de impact este un proces care, în principiu, trebuie să fie uh, întreprins înainte de construirea unui proiect. Și aceasta reflectă scopul de prevenție al directivei. Totuși, pot exista situații în care, dintr-un motiv sau altul, se face o eroare procedurală iar și se ia o decizie în instanță după ce s-a efectuat deja construcția. Curtea de Justiție nu a stipulat în detaliu ce ar trebui să se întâmple într-un astfel de caz. Totuși, instanța a recunoscut că autoritățile naționale trebuie să aibă posibilitatea de a uh, reglementa uh, în situații excepționale presupunem că procesul din instanțele naționale nu a fost epuizat, că nu s-au epuizat toate căile de atac și de aceea credem că este inutil ca Comisia să intervină uh, pe lângă autoritățile poloneze, deoarece autoritățile poloneze uh, trebuie să țină seama de procedura în curs și să aștepte rezultatul procesului în instanțele din Polonia. Thank you. Anybody want to take the floor? Mulțumesc. Dorește cineva să intervină? Cred că va trebui să așteptăm uh, terminarea procesului în instanță în Polonia despre care vorbea și reprezentanta comisiei. Până la, până la momentul respectiv, până la finalizarea procesului, cred că trebuie să lăsăm petiția deschisă și când vom avea mai multe informații, vom putea să mergem mai departe. Așadar, am dorit să rugăm Comisia să ne ține la curent cu privire la evoluțiile în acest domeniu. Mulțumesc! Acum vreau să trecem la următoarea petiție Doamna Auken, înainte să închidem discuția, avem uh, un astfel de caz uh, în care nu există EIM, evaluare de impact asupra mediului, și ar trebui să monitorizăm situația. Aceasta a fost decizia, spune doamna președintă. Passiamo, passiamo alla petizione. Trecem acum la petiția numărul 751 pe 2011, adresată de Jean-Louis Poste, de cetățenie franceză, în numele Mov Vivant. Există două alte semnături uh, pe această petiție. Petiția se referă la o presupusă încălcare a directivei privind depozitele de deșeuri 1999-31CE de către un depozit de deșeuri industriale. Dau cuvântul petiționarului timp de 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, uh, domnilor uh, și doamnelor eurodeputați Mulțumesc și membrilor uh, Comisiei Europene. V-am adresat această petiție pe 22 iunie 2011 și am insistat asupra nerespectării directivei privind depozitele de deșeuri de către operator și de către prefectul din Loare, care a acceptat localizarea acestui uh, depozit de deșeuri uh, care totuși nu corespunde prevederilor directivei europene în special uh, prezența napei, uh, pânzei freatice din Bos, care reprezintă cea mai mare rezervă de apă din Franța și care este extrem de important de protejat. Apoi uh, se referă la pădurea din Bussy Saint-Lifar, pe care o vedeți pe această hartă și care este o zonă de interes uh, pentru faună și floră. Iar uh, depozitul de deșeuri se află în acea parte din stânga pe un drum național, deci într-o zonă împădurită protejată. Apoi, uh, având în vedere um, proximitatea acestei, acestui depozit um, lângă um, râul uh, Lemov, care se varsă în Loar și care uh, prezintă zone umede foarte interesante. De altfel, am pus la dispoziția deputaților acest uh, inventar realizat în 2011 care arată interesul diferitelor biotopuri care se regăsesc în zona noastră de intervenție. Noi uh, suntem două asociații care am prezentat împreună această uh, petiție, Mov Vivant, al cărei, al cărei președinte sunt și eu și care se ocupă de protecția mediului și Asociația Prietenilor Pădurii Bussy, a cărei doamnei președinte se află în, spat, în spatele meu. Noi reprezentăm uh, așadar uh, cetățenii membri ai asociațiilor noastre. Caracterul uh, permeabil al subsolului este specific zonei aflate la limita zonelor nisipoase și marnelor, deci este o zonă extrem de importantă, aflată în partea stângă din această hartă. Grosimea nisipurilor și uh, marnelor este uh, foarte mică. Și avem uh, și o zonă calcaroasă, cunoscută pentru fisurile și pentru peșterile sale, iar această zonă are o natură carstică, în sensul că apa se uh, apa uh, creează uh, peșteri. Acest caracter karstic uh, ne preocupă în mod deosebit, deoarece ne aflăm uh, sub o peșteră care a fost găsită pe acest amplasament. Și atunci, întrebarea noastră este de ce prefectul din Loare a acceptat uh, localizarea acestui depozit de deșeuri. În 2009, acesta a apelat la un hidrogeolog acreditat și domnul Maje, acest uh, hidrogeolog, a făcut mai multe erori evidente. De exemplu, a refuzat uh, să recunoască caracterul karstic, pentru că el uh, nu recunoaște decât un gol de 50 de centimetri, deși sondajele sau explorările pe care le-am făcut arată în total 70 de centimetri. Deci, practic, este o peșteră în adevăratul sens al cuvântului și uh, grosimea acestor uh, zone este de 3-6 metri sub uh, depozitul de deșeuri. El spune de asemenea că acele goluri uh, pe care le, arat, le arătăm vin din carierele de marnă sau de nisip. Ori uh, documentele pe care le-am atașat arată că nu există nicio carieră de marnă sau de nisip sub Bussy Saint-Lifar și că există o singură astfel de carieră în comuna în învecinată. Așadar, studiul, studiul realizat în 5 zile în 2009, pe care s-a bazat prefectul pentru a accepta localizarea acestui uh, amplasament, uh, refuză caracterul uh, karstic, deși există elemente uh, și uh, studii uh, pe cum uh, acest uh, studiu al BRGM, care confirmă caracterul uh, karstic. Și această zonă este, se întinde până la râul Lemov. Deci există peșteri sau zone cavernoase care nu au fost explorate. Am găsit 60 de centimetri de goluri, deși uh, poate că există zone de câte 2-3 metri. În uh, Loire, în această zonă și în zona Orléans, atunci când se fac lucrări, uh, există prăbușiri de terenuri sau surpări de terenuri. Dacă, de exemplu, în acel loc s-ar fi construit uh, un imobil, ar fi trebuit astupate acele goluri, pentru că altfel clădirea s-ar fi prăbușit. Dacă, de exemplu, se adaugă 25 de metri de tone de apă, uh, plafonul uh, peșterii se va prăbuși. S-a adăugat și un strat de argilă, însă structura nu este foarte rezistentă. Deci acest amplasament este neadaptat, este necorespunzător și nu respectă directiva europeană. Am adăugat și câteva documente pentru a arăta situația din luare atunci când uh, se prăbușește bolta peșterii, toate materialele uh, care se află acolo se prăbușesc uh, și rup membrana. Aveți aici exemplu, un exemplu al acestui fenomen care se produce adesea când există astfel de construcții. Acest lucru s-a întâmplat când s-a, când s-a construit linia de tramvai în 2011 la Orleans. Am mers un pic mai repede, acela a fost amplasamentul sondajelor. Vedeți că aceste lucrări de sondare în vestul depozitului um, de deșeuri au fost realizate în locul în care se află un gol um, în sol. ar trebui să se cunoască importanța acestei uh, peșteri pentru că dacă, pentru a cunoaște gradul de surpare. Există și alte elemente pe care le-am supus uh, recent în atenția comisiei. Eu vă arăt acum uh, imagini cu depozitul de deșeuri. În plus, um, în departamentul nostru există patru incineratoare cu o capacitate Uh, de 80 de mii de tone, o capacitate suplimentară. Există trei depozite de deșeuri cu o capacitate de 250 de mii de tone. Ori nevoile în luare uh, în ceea ce privește eliminarea deșeurilor sunt de ordinul 110-130 de mii de tone. Asta înseamnă că în luare uh, pot ajunge deșeuri care vin Uh, de la depărtare. Și aceasta este în contradicție cu directiva 2006-12. În plus, există un alt depozit uh, în nordul uh, pădurii din Orleans, la Chevilly iar uh, deșeurile vin de la 160 uh, de kilometri la noi, deși există la Gia un incinerator cu o capacitate în surplus de 30.000 de tone. Credem că prefectul din Loare nu ar fi trebuit să accepte instalarea uh, acestui depozit de deșeuri. În plus, după cum se vede în unele fotografii, Uh, acest depozit atrage uh, păsări, deoarece depozitul conține biodeșeuri deșeuri de la hipermarketuri, deșeuri uh, din industria alimentară, deșeuri de la cantine și restaurante. Iar aceste deșeuri atrag păsările. Ori directiva din 1999, articolul 5, prevede tratarea deșeurilor într-un alt mod și valorificarea acestora. Așadar, prefectul din Loare ar trebui să accelereze recuperarea biodeșeurilor și să diminueze uh, eliminarea acestora la depozitul de deșeuri. În plus, există și risc de incendii. Am avut deja incendii în acel amplasament, iar aceste aspecte nu se regăsesc în directiva europeană. Pentru noi, uh, ideal ar fi uh, să existe o reversibilitate a acestui uh, sit, având în vedere natura subsolului. Și operatorul sau prefectul ar trebui să facă lucrări de sondare suplimentare și să suporte consecințele. În plus, trebuie să supraveghem situația pentru a nu uh, se extinde. Uh, acest uh, site se află deja la trei ani de la exploatare. Există și un aviz pentru rezervele de acolo, în număr de 13, și avizul spune că nu trebuie să existe extinderi viitoare. Și aceasta înseamnă că nu ar fi trebuit să se facă deloc acest depozit de deșeuri. Oricum, vă, mulțumesc, vă mulțumim foarte mult pentru uh, că veți insista pe lângă autoritățile franceze pentru a uh, pune lucrurile sub control. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Îl ascultăm acum pe domnul Zambrischi din partea comisiei. Mulțumesc. Problema petițiilor privind depozitele de deșeuri sunt probabil cele mai des răspândite uh, în dosarele de mediu. Depozitele de deșeuri sunt totdeauna un vecin incomod, iar directiva uh, care, uh, directiva specifică reglementează localizarea și măsurile de siguranță care trebuie luate într-un mod destul de deschis. De, alt, de exemplu, aceste depozite de deșeuri pot fi activate numai dacă nu presupun niște riscuri de mediu uh, importante. Decizia în cazul de față a luat, decizia în aceste cazuri trebuie să fie luată de autoritățile competente din statele membre care nu trebuie să permită amplasarea acestor depozite decât dacă se asigură că nu se ridică riscuri grave pentru mediu. Petiționarul uh, ne-a furnizat informații privind uh, presupusele riscuri. Totuși, autoritățile naționale competente au analizat acest caz, acest dosar. Uh, de asemenea, cazul a fost uh, prezent de două ori în instanță, a fost uh, de ambele dăți respins, iar Comisia nu mai are nicio posibilitate de a face o evaluare detaliată a fiecărui caz în care se susține că există niște riscuri presupuse din punct de vedere al mediului. În al doilea rând, nu avem niciun motiv pentru a considera că hotărârile luate de statele naționale încalcă legislația europeană. Ca urmare, în baza informațiilor furnizate, nu vedem nicio temei pentru o intervenție din partea noastră în acest caz. Thank you, Mr. Boulan. Merci, Madame la Présidente. Merci. Domnul Boulan, mulțumesc. Doamnă președintă, mulțumesc și petiționarului pentru interesul pe care îl arată față de mediul, într-adevăr, față de mediu, într-adevăr, acest dosar ridică anumite probleme pe care uh, anumite întrebări pe care ar trebui să le adresăm fie comisiei, fie petiționarului. Directiva privind depozitele de deșeuri Uh, prevede uh, dispoziții în acest sens. Aici intră și uh, deșeurile biodegradabile despre care ați vorbit. Acum, înălțimea de 25 de metri și presiunea de care ați vorbit, uh, care se exercită asupra uh, subsolului, Oare această înălțime este una rezonabilă sau Comisia poate ar trebui să preconizeze o reducere a acestei înălțimi uh, pentru a se evita uh, orice prăbușire a terenului. Ați vorbit despre un drept de exploatare pe 12 ani și aici trebuie să vedem dacă după acești 12 ani, timp în care va exista un risc de prăbușire, de surpare, mai ales dacă vor fi uh, stocate și apoi uh, îngropate aceste deșeuri, uh, și mă întreb dacă a fost luat în considerare și riscul uh, pe care acest lucru îl implică asupra pânzelor freatice. Și la sfârșitul uh, prezentării dumneavoastră ați vorbit despre riscul de a vedea o multiplicare a acestor situri în luare. Și trebuie să vedem dacă se respectă directiva 2006-12 și dacă au fost luate în considerare toate uh, locațiile de îngropare a deșeurilor și dacă pentru fiecare astfel de locație, pentru fiecare astfel de amplasament, um, există posibilitatea eliberării unei autorizații care să, ia, uh, să țină cont de riscurile în materie de pânză freatică uh, și riscurile uh, acumulării unei cantități mari de deșeuri menajere și de uh, deșeuri industriale care să provină din alte zone. Mulțumesc, doamna Aucan. Vreau să adaug un lucru. Ne confruntăm din nou cu o situație în care nu se respectă directiva privind deșeurile. vorbim din nou despre depozitele de deșeuri și din câte înțeleg, Poate n-am înțeles eu foarte bine sau n-am auzit exact tot. Însă înțeleg că este și o problemă legată de a, vecinătatea pânzei fratice. Iar comisia spune că acest lucru nu este un argument suficient. Însă există o directivă, există legislație cu privire la deșeuri. Această legislație este o legislație europeană și cred ar trebui să să vedem dacă se dezvoltă și proiecte alternative care respectă directiva triera deșeurilor, reciclarea Cred că pentru acest gen de deșeuri se poate uh, vorbi despre un proces de reciclare și reutilizare. Nu trebuie să ne mulțumim, să aprobăm crearea unei, unui nou depozit de deșeuri și atât. Iar 25 de metri înălțime nu este o înălțime neglijabilă. Da, este adevărat. Și, dincolo de directivă, avem și raportul despre care a vorbit doamna Auken, raport făcut de comisie. Nu știu dacă mai dorește să ia cineva cuvântul înainte să încheie petiționarul. Dacă nu mai dorește nimeni să vorbească, aveți cuvântul. Vă mulțumesc! Aș adăuga să vă, aș adăuga spunându-vă că mm, prefectul nu știa că existau și deșeuri biodegradabile eh, amplasate aici și auzind acest lucru din partea primarului, a fost chiar foarte surprins, dar era vorba despre autoritățile pe care a eliberat-o chiar dumnealui. Era conștient de faptul că aceste uh, deșeuri uh, erau prezente pe situl de la Bussy, Saint-Lifard. Și deși am lucrat în acest sector, nu mai cunosc alte depozite uh, Uh, din Franța care să aibă o înălțime 25 de metri și să aibă o astfel de capacitate. Ca urmare, avem mai multe probleme legate de procesul de aprobare uh, a unui dosar. Prima problemă este că dacă această instalație se prăbușește, probabil că și geomembrana se va rupe și se va înregistra o poluare. Deci cu cât încărcătura de deșeuri va fi mai mare, cu atât riscul de poluare care va ajunge până în râul Loara este mai mare. Vă mulțumesc. Însă, într-adevăr, aș adăuga că am venit în fața Parlamentului European tocmai pentru că nu înțelegem de ce instanțele uh, de ce instituțiile juridice și administrative din Franța nu au vrut să recunoască pericolul acestui depozit. Domnule președinte, eu propun să lăsăm deschisă această petiție, sigur cu acordul dumneavoastră, pentru a primi informații suplimentare și niște răspunsuri la aceste ultime întrebări legate de valorificarea anumitor deșeuri, un lucru care pare prioritar, uh, De asemenea, trebuie să vedem ce trebuie să fie mm, scos din uh, area de intervenție a acestei, uh, acestui depozit. Margaret, cred că avem nevoie de un aviz privind uh, pericolul legat de pânza freatică din partea Comisiei și trebuie să le arătăm um, că există o directivă și că trebuie să utilizeze atât cât este posibil măsuri inovatoare care să aducă um, o schimbare a procesului de depostare a deșeurilor, pentru că mai există și alte posibilități în afară de incinerarea lor. Această directivă există și autoritățile naționale trebuie să o pună în aplicare. Deci ar trebui să clarificăm acest lucru. Nu știu dacă și comisia dorește să răspundă, doamnei Aucăn, întreabă domnul președinte. Comisia este de acord să ne trimită informații suplimentare. Sigur că petiția cred că trebuie să rămână deschisă. Dorește Comisia să adauge ceva? Stimați membrii, din câte înțeleg, acoperirea acestei probleme depășește puțin uh, ceea ce uh, presupunea mm, inițial această petiție. La început petiția se refera la localizarea depozitelor de deșeuri, iar acum uh, membrii comisiei vorbesc despre um, întreaga organizare a procesului de gestionare a deșeurilor în Franța sau cel puțin în această regiune. Sigur că putem să vă furnizăm informații suplimentare, însă pot să vă spun pentru un moment că statele membre dispun de o mare libertate în acest domeniu și obiect și trebuie să respecte obiectivul de reducere a cantităților de deșeuri uh, și, de asemenea, în curând trebuie, vor trebui să respecte și obiectivele legate de reciclare și reutilizare. Deci nu vedem niciun motiv pentru care Comisia ar trebui să intervină la nivelul uh, regional, la nivelul în care uh, sunt gestionate regiunile. Doamna Aucăr, este o interpretare foarte creativă, aș spune, asupra legislației europene și sunt puțin surprins că um, Comisia crede că nu trebuie să intervină. Ar trebui să știm ce fac cei de la nivel regional în uh, aplicarea legislației europene. Să nu vorbim numai despre obiectivele pe care trebuie ei să le respecte și gata, asta a rezolvat totul. Nu cer acum un răspuns pentru că nu mai vreau o intervenție creativă din partea comisiei, dar trebuie să solicităm comisiei să ne spună ce au făcut pentru a arăta foarte clar regiunilor ce, au de, ce trebuie, cum trebuie să procedeze. Sunt de acord, uh, Margaret. Ai dreptul să ceri aceste informații și tot ce putem face noi este să lăsăm deschisă această petiție și în baza informațiilor pe care le solicităm comisiei, să revenim apoi asupra acestui subiect. Și trecem acum la următorul punct. O, o petiție care văd că este anulată, îmi spune uh, secretariatul și trecem la serviciile financiare. Petiția numărul 8 a domnului Daniel Marian Iorga de cetățenie română, numele plataforma uh, de afectados por la ipoteca privind presupusa încălcarea Constituției spaniole în cazul creditului ipotecar pentru cumpărarea de locuințe personale. Și apoi avem și petiția 179 din 2012 a lui Jose Manuel Alvarez Martin, cetățean spaniol, privind introducerea și acceptarea Dațio insolutum în Spania în cazurile de evacuare precum și petiția 644 din 2012, adresată tot de Jose Manuel Martin, latin de cetățenie spaniolă privind procedurile de ipotecare și introducerea conceptului datio insolutum în Spania. Cine dorește să ia uh, cuvântul în numele Comisiei pentru început? Domnul ba- Barteschi. Um, those three petitions... Mulțumesc, domnule președinte. Aceste trei petiții au fost luate împreună deoarece se referă mai mult sau mai puțin la aceeași problemă. Avem uh, doi petiționari, deoarece, din câte văd, două petiții sunt adresate de o aceeași persoană. Așadar, um, acestea se referă la problema evacuării și executării silite în Spania. Petiționarii se plâng uh, din cauza faptului că guvernul spaniol permite să aibă loc aceste proceduri de executare silită în cazul în care uh, consumatorii nu își pot achita creditul ipotecar. Petiționarii cer Uniunii Europene să intervină și să ceară guvernului spaniol să introducă procedura de datio in solutum în legislația spaniolă. Noi am analizat în detaliu cele trei uh, petiții și am ajuns la următoarea concluzie. Nu este de competența Uniunii Europene să intervenim aici. Aceste proceduri de evacuare și de executare silită sunt uh, reglementate la nivel național. Același lucru este valabil și pentru procedura de dațiu insolutum. Acestea fiind zise, trebuie să recunoaștem că noi analizăm foarte atent aceste probleme și pregătim uh, directiva privind creditul ipotecar și avem un document de lucru al Comisiei în care analizăm aceste măsuri, uh, măsuri prin care putem uh, împiedica evacuarea, executarea silită. Este vorba mai întâi de o analiză a practicilor statelor membre și uh, oferirea de orientări pentru administrațiile publice la nivel național. Vrem uh, să împiedicăm uh, ca astfel de probleme să se repete pe viitor și, poate știți, am, am venit cu acea propunere referitoare la o directivă privind creditul ipotecar. Ea este în negociere la Parlament și la Consiliu. Pot să vă spun însă că această directivă se referă doar la faza precontractuală, nu și la cea contractuală. Este vorba despre contractul încheiat de debitor și creditor. Repet, Uniunea Europeană nu are competențe pentru a interveni aici. Mulțumim, domnul Maier. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, mi se pare regretabil faptul că petiționarii nu sunt prezenți. Dat fiind că aceste petiții se referă la o problemă socială de amploare, criza știm că afectează Spania mult mai mult decât alte state membre. Am câteva întrebări de adresat Comisiei. Comisia mi-a furnizat un răspuns în scris, uh, spunând că la momentul în care s-a pregătit răspunsul, era imposibil să se ia măsuri legislative în acest sens. Bun, acum eu sper să pot convinge Parlamentul și Comisia că este nevoie de o reglementare și de o introducere a procedurii datio insolutum trebuie să existe un set de norme, de reguli care să se aplice peste tot în Uniunea Europeană. În unele state există, într-adevăr, datio insolutum în Germania, Franța și uh, Marea Britanie, printre altele. Dar nu peste tot. Există mii de cazuri de evacuare în Spania și uh, știți probabil ce înseamnă pentru un muncitor care își pierde locul de muncă să nu mai poată să-și plătească ipoteca și să fie evacuat. În Spania, precum și în, uh, în Spania, sigur că, ca și în alte state membre, evacuarea nu este sfârșitul, pentru că creditorul vrea să își recupereze banii sub orice formă posibilă. Așa că s-a făcut o propunere de decret regal prin care să se remedieze această problemă, însă, deocamdată, băncile pot apela la datio insolutum. Băncile pot opta însă pentru menținerea sistemului actual și în prima jumătate a acestui an au avut loc uh, peste 500 de evacuări noi uh, vrem să facem ceva astfel încât să asigurăm uh, condiții decente pentru toată lumea. Recent uh, s-a portat o dezbatere în comisia noastră și Comisia Europeană a admis că trebuie să astupăm cumva această portiță, această lacună juridică. Este important să facem acest lucru nu doar pentru Spania, ci și pentru alte state membre. Dațiul solutum nu este o soluție aplicată peste tot. Deci ar fi foarte bine uh, să auzim uh, și părerea petiționarilor. Ar fi bine ca ei să fi venit la Bruxelles, să fi portat o dezbatere și să vedem uh, cum putem gândi o măsură legislativă astfel încât dațiul solutum să fie aplicat peste tot în toate statele membre. Cum ziceam, avem um, un uh, exemplu recent de inițiativă care a fost adoptată după ce s-a um, admis faptul că ea lipsește și că uh, e nevoie de o intervenție a comisiei. Era vorba despre jurnalele acelea pe care trebuiau statele membre să le publice. Eu cred că avem aici prilejul să analizăm cel puțin câteva dintre elementele propuse de acești petiționari și să asigurăm un sistem armonizat în Uniunea Europeană. Președintele, mulțumesc. Uh, mai întâi vreau să vă precizez că noi i-am întrebat pe petiționari dacă doresc să vină secretariatul ne-a informat că ei ar fi dorit să vină sau și-ar fi exprimat această dorință. putem discuta asta la coordonatori, rămâne de văzut, însă ei vor avea ocazia de a veni dacă încă n-au avut-o. Regula spune că dacă se dorește păstrarea unei petiții deschise, atunci ea va rămâne. Comisia a spus uh, clar însă că acest uh, această problematică nu ține de competența statelor membre, ci de cea statelor. Pe 9 martie, guvernul spaniol a adoptat uh, un proiect de lege prin care dorea să reglementeze exact această problemă. Totuși, vom uh, acorda ocazia petiționarilor de a veni, eventual poate vreți să uh, vorbiți cu secretariatul, secretariatul îmi spune că ei au fost invitați, dumneavoastră îmi, spune că n-au, îmi spuneți că nu au fost invitați, nu știu cine are dreptate. Bun, mergem mai departe la petiția cu numărul 9 pe ordinea noastră de zi, adresată de un cetățean britanic în numele Costa del Sol Action Group privind lipsa mediatorilor și a procedurilor de examinare a sesizărilor în domeniul financiar în Spania. Domnul Sofa din partea Comisiei. Domnule președinte, este vorba despre investitori din sudul Spaniei care au primit uh, diferite tipuri de servicii financiare din partea consultanților și brokerilor începând cu 2001. Deci uh, este vorba despre furnizorii de servicii. Uh, de multe ori, investitorii au avut de-a face cu astfel de furnizori neautorizați și neînregistrați le-au uh, propus o serie întreagă de uh, produse care apar în textul petiției. Și uh, se relevă faptul că nu există niciun fel de procedură de examinare a sezizărilor în Spania. Comisia ia notă de faptul că diferiții consultanți și furnizori în domeniul financiar uh, acționează nereglementat și uh, ei nu sunt uh, verificați, nu sunt controlați în Spania. Comisia a identificat mai multe acte și măsuri legislative care se pot aplica aici. Mai întâi avem uh, directiva MIFID, directiva privind piețele financiare și instrumentele financiare, care este aplicabilă întregii Uniuni Europene, începând cu 2007 investitorii, dar și uh, furnizorii de servicii financiare trebuie să respecte un cod de conduită, mai ales când este vorba despre clienții individuali, când vorbim de sectorul de retail. Propunerile financiare trebuie să fie detaliate, iar informațiile trebuie să fie inteligibile și adecvate pentru client, pentru profilul acestuia și nevoile sale. Actualmente, statele membre pot să îi scutească pe anumiți consultanți financiari de la directiva MIFID. Însă nu există niciun fel de cerințe profesionale pentru aceștia. Statele membre sunt încurajate, dar nu sunt obligate prin directivă să înființeze proceduri de soluționare a disputelor în domeniul financiar. În ce privește situația juridică actuală și eventuala încălcare a dispozițiilor uh, directivei, putem spune că noi, Comisia Europeană, suntem gardian al tratatului și putem aduce un stat membru în fața Curții Europene de Justiție, dar cu condiția să se constate o încălcare a dreptului comunitar sau o punere în aplicare greșită, însă nu poate să tragă la răspundere instituției financiare care nu își deplinesc obligațiile în cazuri individuale. Așadar, poate petiționarul ar dori să consulte lista organizațiilor care se ocupă cu soluționarea disputelor și să vadă eventual unde poate să se adreseze pentru soluționarea unei dispute, a unui litigiu. Eventual ar fi uh, bine mm, să vadă când și în ce condiții poate apela la un uh, consultant juridic uh, independent. Există o serie de acte și de inițiative legislative pe care le avem în vedere pentru a corecta această problemă. Știm că există consultanți neautorizați, neînregistrați care acționează pe piață și la aceștia se referă petiționarul. MIFID este actualmente în curs de revizuire și Comisia a adoptat o propunere legislativă pentru a îmbunătăți uh, regulile în materie de consultanță și investiții. Vrem să creștem încrederea investitorilor. În conformitate cu MIFID, toți acești consultanți vor trebui autorizați și verificați. toți uh, cei care cad uh, sub incidența acestei directive vor trebui să fie autorizați, dacă nu conform directive, conform unor cerințe analoge. Și dacă ei uh, nu se supun, pot exista sancțiuni. Scopul nostru este să îmbunătățim transparența pe această piață, transparența în domeniul financiar și am adoptat uh, o propunere pentru o directivă referitoare la acordurile de creditare și um, proprietățile imobiliare. În fine, ne-am uh, referit la procedura consili- consilierii sau procedura de acordare de consultanță inadecvată și aici uh, știu că se um, se produc uh, multe um, neregularități, însă noi, din, din nou, nu avem prilejul și competența de a interveni. Există însă mai multe măsuri uh, legislative, mai multe um, astfel de dispoziții care acoperă în mare domeniul, directiva privind investițiile, este doar una dintre ele. Noi vrem să existe sancțiuni uh, atunci când uh, directivele europene nu sunt respectate. Mai mult uh, nu putem face, restul ține de statele membre. Mulțumesc. Președintele, dorește vreun deputat să intervină? Nimeni. Bun, în acest caz, dacă nu dorește nimeni să ia cuvântul, Luăm notă de declarația comisiei și uh, o reținem ca atare. De asemenea, putem informa Comisia IMCO. Poate că ei ar fi interesați uh, de o analiză. Obiectează cineva? Nu? Atunci așa o să facem. Bun. La ora 5 ar trebui să ținem ședința coordonatorilor. Vreți să o devansăm și să începem acum? Sunteți de acord? Bun, hai să luăm uh, un minut de pauză ca să îi localizăm pe ceilalți membri. Nu? Nu putem face acest lucru. așteptăm, nu o să ajungă nimeni la ședință, nu știu. O să vedem. Deocamdată mi se spune că ar trebui să-i așteptăm și pe ceilalți coordonatori, deci începem la ora 5. Asta e.